So, good morning everyone. Bună dimineața tuturor. Haideți să începem reuniunea noastră. Și o să continui în limba mea maternă. Este penultima audiere publică. În această dimineață, timp de două ore și jumătate, o să discutăm spălarea de bani, cazul băncii NLB din Slovenia și informațiile privind uh, la un um, dromat Azerbaijan, mașina de spălat bani azeră. În primul rând o să discutăm cazul din uh, Slovenia. Aș dori să, să vă spun că regimul lingvistic de astăzi conține 15 limbi. Mulțumesc interpreților. Reuniunea noastră în plus va fi transmisă pe internet și avem deja o mică întârziere, deci nu o să am o introducere prea lungă. Prima parte a odierii va discuta, um, după cum am spus, cazul uh, băncii Nova Ljubljanska Banca și de după masă o să discutăm mașinăria de spălat bani la dromatul Azer. În această după masă urmând să discutăm uh, cazul Paradise Papers și impactul acestora. Mă bucură faptul că în, în cazul uh, NLB, alături de noi sunt Ance Logar, membru al Parlamentului European, Euro, uh, sloven, președinte al Comisiei care se ocupă de identificarea neregulilor din sectorul uh, bancar. Bine ați venit, stimate coleg. Îmi spun bun venit și lui Borut Mechina, jurnalist uh, de la ziarul Mladina. Foarte pe scurt, care va fi procedura pe care o vom respecta. Fiecare um, invitat va avea la dispoziție șapte minute pentru o prezentare, după care o să vină rândul uh, întrebărilor colegilor. Vor fi uh, puse la dispoziție un minut pentru fiecare întrebare și trei minute pentru a răspunde întrebării respective. și dau acum uh, cuvântul președintelui Comisiei Parlamentare din Slovenia. Vă rog, domnule Logar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați uh, invitat să discutăm ace- această temă uh, interesantă, care cred că va fi surprinzătoare pentru unii dintre dumneavoastră. Am pregătit o, o prezentare PowerPoint și aș dori să vă rog să ne arătați prima imagine din această uh, prezentare, unde se se prezintă sus, uh, suspiciunea de spălare de, uh, de bani. În cazul companiei Faroc sunt uh, respectate toate criteriile care duc la suspiciuni privind uh, um, o acțiune de spălare de bani, în, fiind implicată o bancă de stat. Faroc este o societate comercială uh, înființată în anul 2006 în insulele Virginia cu un capital social de 2 dolari. Această societate comercială a recurs la serviciile unei uh, bănci elvețiene, însă în anul 2008 această operațiune a fost uh, oprită datorită unor suspiciuni din partea băncii respective, moment în care fondurile respective au fost transferate în uh, Nova Ljubljanska Banca. Este vorba de o societate care avea uh, conturi în două bănci care se regăseau pe lista neagră a băncilor cu, cu care Uniunea Europeană și organizațiile Națiunilor Unite aveau interdicție de a face af- afaceri pentru că participau la programul uh, nuclear uh, al Iranului sau uh, făceau uh, um, afaceri cu obiecte cu o dublă utilizare. Din anul 2000, uh, din 2000, din 2007, uh, banca respectivă iraniană se regăsea pe lista neagră pe care am amintit-o, drept urmare era interzis să se facă afaceri cu banca respectivă. Aici puteți să vedeți uh, schema financiară respectată de tranzacțiile făcute de uh, dinamitele făcute de această uh, companie. În răstimp de în, în uh, răstimp de 2 ani, toate viramentele respective au trecut prin uh, NLB și astfel o sumă de 1 miliard de euro a ajuns în uh, Europa și în Statele Unite ale Americii. Deci un miliard de euro tranzacționată de o companie a cărei capital social inițial a fost de 2 dolari. Într-o zi ajungea o sumă mare de bani care apoi era virată mai departe, fiind defalcată în 15 piramente mai mici. Astfel, 70 de milioane de euro au fost virați prin intermediul NLB uh, în fiecare zi, deci, după cum am spus, în total un miliard de euro. În anul 2010, uh, societatea comercială Faroc, cu un capital social inițial de 2 uh, dolari, a devenit, a devenit cel mai important client al NLB, cu o importanță mult mai mare decât o companie farmaceutică din Rusia. De la începutul acestor activități, din anul 2009, angajații băncii atrăseseră atenția asupra unor tranzacții suspecte și-au informat superiorii, însă nimic nu s-a schimbat. Operațiunile băncii și viramentele respective au continuat în martie 2010, autorități străine au, încep- au început să atragă atenția asupra unor uh, viramente suspecte, însă banca a avut uh, următoarea reacție. De ce vă interesează aceste viramente? Am dorit să aflăm care sunt uh, motivele Um, de suspiciune vis-a-vis -vis de aceste viramente bancare. Apoi au apărut alte avertismente din partea altor uh, state europene, moment în care autorita- um, autoritățile slovene uh, pentru combaterea spălării de bani au început să um, demareze o, o investigație care nu a nu a afectat nici cum uh, operațiunile bancare respective. În continuare s-au virat bani pe, în conturi din Europa, Statele Unite ale Americii și, și așa mai departe. Aceste tranzacții s-au oprit abia în anul 2010. Poliția uh, judiciară s-a ocupat de, a investigat acest caz în anul 2011, după, după schimbarea uh, guvernului și în uh, două în, uh, două luni uh, caracterul investigației s-a schimbat, a devenit o, o investigație care uh, Uh, nu a continuat chiar dacă nu fusese închisă. Uh, politicienii au știut clar ce se întâmplă, însă bancheta, după cum am spus, nu a mai uh, continuat și nici noua conducere a băncii nu a schimbat absolut nimic. Mai târziu, um, datorită presiunilor din exterior, relațiile cu, cu compania Faroc au fost oprite, însă nu, s-a făcut, nu a avut loc niciun fel de investigație internă, de exemplu, în banca respectivă. Și acum Permiteți-mi să vă prezint pe scurt rezultatele raportului uh, Comisiei de Anchetă Parlamentară. Un raportul Comisiei noastre a fost adoptat în unanimitate de Parlamentul Sloven. Am ajuns la conclu- concluzia că responsabilii au fost informați, însă nu au făcut nimic. Um, managementul băncii nu a Uh, nu a luat niciun fel de, de măsură, nu există niciun fel de mecanism în uh, banca respectivă pentru a uh, împiedica spălarea de bani și, din păcate, nici din partea autorităților nu s-au întreprins măsurile necesare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Cred că intervenția dumneavoastră ne-a arătat că de la bun început a, a fost posibilă spălarea unor sume importante, imense de, de bani. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și dau acum cuvântul jurnalistului lui Borut Mechina, care se ocupa de acest caz. Uh, thank you very much. I'm a journalist. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, uh, jurnalist la Uh, am uh, făcut cercetări și aș dori să vă prezint uh, concluziile noastre. Pentru început aș vrea să vă prezint contextul pentru a înțelege întregul caz, pentru că uh, este greu totuși uh, să îl, uh, să-ți dai seama fără să ai detaliile. Nu vedeți aici, dar ceea ce am încercat să arăt aici este contextul internațional al întregii probleme. Pe partea stângă vedeți principalele bănci europene. Toate băncile sunt enumerate aici. În mijloc veți vedea banii spălați. Prin definiția Statelor Unite, a autorităților de reglementare din Statele Unite, cele mai mari bănci europene BNP Paribas, cea mai mare bancă pariziană, ar fi spălat 190 de miliarde de uh, dolari. Commerzbank uh, 253 de miliarde și penalitățile au fost uh, foarte mari. În ultimul deceniu, toate marile bănci europene au fost uh, implicate în afaceri cu Iranul. Unele uh, ames au fost extrem de mari sancțiuni uh, nu se cunosc uh, amenzi penale mai mari decât acestea 8,9 miliarde uh, uh, penalități amenzi. Vedeți aici că toate băncile europene au primit de astfel de amenzi pentru că au spălat uh, uh, sume foarte mari de bani. Este interesant ce făceau. De pildă, uh, Commerzbank avea un grup de lucrători care luau informații de la uh, cetățenii uh, iranieni. De fapt, uh, nu făceau decât să elimine informațiile pentru ca să nu se vadă că lucrau cu cetățeni iranieni atunci când transferau banii. În cazul francezilor, în mai 2014, Banca Centrală franceză, șeful acesteia, a spus chiar dacă uh, Pariba făcea acest lucru, nu a încălcat uh, legi europene sau franceze și uh, ministrul francez de externe a spus că aceste amenzi au fost uh, foarte uh, mari, pe nedrept de uh, mari. Deci, uh, formal vorbind, uh, au fost uh, amenzi pentru finanțarea terorismului. Următorul slide. Aici am vrut să arăt că pentru că toate acestea s-au întâmplat, băncile europene se tem, au plecat din Iran este foarte neclar cum să gestioneze această relație cu Iranul. Ceea ce vreau să spun aici este că cazul Iranului a fost un litigiu internațional între Statele Unite și Uniunea Europeană în ceea ce privește sancțiunile, relațiile cu Orientul Mijlociu și așa mai departe. În Slovenia, o doamnă angajată la banca NLB a trebuit să hotărască asupra acestor chestiuni. A fost imposibil atunci când cetățenii iranieni au venit la banca noastră, la banca NLB, a fost, ea trebuia să hotărască dacă dacă lucrurile erau clare pentru băncile uh, europene. În ceea ce privește acest uh, uh, următor slide, De ce cetățenii iranieni au venit în Slovenia? Ei, explicația este că Anterior se făcuseră tranzacții în Elveția și deci era logic oarecum să se întâmple așa. Banca noastră are o filială uh, în Statele Unite. Nu are, mă scuzați. Uh, el a venit în Slovenia pentru că e o chestiune complicată. În 2008, așa uh, numitul U-turn banking a fost uh, interzis de Statele Unite ca să nu se mai facă compensații în dolari în băncile Uniunii Europene sau clearing. Toată lumea știa că era vorba de spălare de bani, numai doamna de la NLB nu știa acest lucru. Iată, în mod cronologic, ceea ce s-a întâmplat. În 2008, cetățeanul iranian a venit, a venit cu o scrisoare de recomandare de la Credit Suisse, apoi uh, au avut loc primele tranzacții a spălat 819 milioane de euro potrivit uh, uh, raportului de revizuire al bancii uh, NLB. Banii au mers la toate băncile europene mari, au venit și 30 de milioane de la Standard Chartered din Dubai. Motivul pentru care această sumă, 30 de milioane, apoi în 2010, uh, autoritățile franceze au început să pună întrebări în legătură cu unele dintre tranzacțiile făcute. Prin urmare, Autoritatea pentru spălarea banilor uh, din Slovenia uh, a intrat uh, în scenă, Inspecția Băncii Centrale și contul a fost închis. Ceea ce au constatat erau două tranzacții ilegale de la Banca de Export iraniană, totalizând 360.000 de euro. La vremea respectivă, la uh, NLB, se făcea verificare manuală dacă anumite instituții se regăseau pe uh, lista sancțiunilor. Uh, sancțiunile au fost impuse în iulie 2010 doamna respectivă de la banca NLB a făcut o greșeală. În final uh, au fost realizate o serie de reforme în bancă în urma acestei situații. Apoi a fost introdus un nou sistem informatic numit uh, Siron LMM uh, AML Robot, Uh, care poate să opereze pe baza unor scenarii, dacă banii vin, din ce sursă vin. Concluzia noastră este că acest caz este uh, o chestiune tipică a relațiilor Statele Unite-UE. Sancțiunile diferă în uh, cele două entități, uh, Statele Unite și UE, în ceea ce privește uh, Iranul. Uh, a punctat uh, slăbiciunile la banca noastră centrală, care au fost rezolvate ulterior și, nu în ultimul rând, acest caz este popular în uh, Slovenia în momentul de față pentru că se apropie alegerile generale și din punctul de vedere al jurnalului, al ziarului nostru nu este lucru cel mai important uh, în Slovenia în ceea ce privește paradisurile fiscale. Vă mulțumesc, domnule Mechina, pentru aceste informații extrem de interesante din partea dumneavoastră, din partea amândurora, de fapt. Acum avem uh, doi raportori, trebuie să mă uit însă la ceas, pentru că totuși să nu folosim cele 5 minute în întregime, ci doar 2 sau 3. Domnul Iepe Cofod, care este raportorul nostru în primul rând. Mulțumesc! O să vorbesc foarte puțin pentru că știu că nu avem timp. În primul rând, o întrebare către vorbitorii noștri, către invitații noștri. Um, după cum vedem, poliția și domeniul judiciar nu se știe exact ce au făcut până acum. Aș fi vrut să știu ce au făcut pentru a-i uh, aduce în fața judecății pe cei care sunt implicați în aceste scandal. Și cred că um, dacă n-au făcut mare lucru, ar trebui să ne spună și de ce nu se acționează. Către domnul Mechina, apoi aș dori să știu um, ce se întâmplă cu um, cazuri care implică cele mai mari bănci europene. Poate ar merita să discutăm la comisie, să îmbunătățim Europolul, să le întărim sau alte autorități pentru a pune în aplicare legea sau, și pentru a investiga aceste cazuri. Poate și Eurojustul ar putea să intervină mai uh, hotărât într-o astfel de situație pentru a clarifica ce se întâmplă cu statul de drept în uh, domeniul acesta în uh, Slovenia. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc. Cine dorește să înceapă să răspundă? Doriți dumneavoastră eventual să răspundeți la consecințele pe care le are decizia Parlamentului sloven? Poate puteți să ne spuneți câte ceva? Mulțumesc. Da, mulțumesc. Voi uh, încerca să răspund. și vreau să vă spun că procuratura nu a fost deloc informată, de aceea n-a putut acționa. În legătură cu poliția, um, este, există un funcționar din uh, justiție care a căzut de pe o scară și care a murit și care investiga acest caz. Deci, în rest, um, autoritatea care investigează are același uh, Uh, șef, Marian Funk, îl cheam, este uh, asistentul directorului și ei spun toți că nu uh, este nicio problemă. Astăzi, de exemplu, acest Marian Funk este șeful autorității polițienești, director general și alții ca el sunt șefi în um, procuratura specializată. Deci toate persoanele respective fie nu mai sunt printre noi, fie au fost promovați într-o funcție mai înaltă. E, iată deci motivul pentru care nu s-a acționat până acum. Comisia de anchetă a cerut ca să se facă pași concreți. Poliția a acționat, a constatat că există nereguli și după aceea a încercat să caute responsabilii în cadrul poliției. S-a implicat o grupă specială pentru anchetarea faptelor uh, infracționale care nu au fost uh, urmărite până acum de către poliție. Au mai fost, uh, de asemenea, descoperite mai multe nereguli în acest context. Iar despre ceea ce a spus domnul Mechina, aș dori să spun că multe lucruri pe care dânsul le-a expus nu sunt adevărate. Scrie aici, de exemplu, că funcționarii din din bordul băncii au raportat, au informat foarte des, dar nu s-a făcut nimic. Totuși, da, mulțumesc. Acum aș dori și eu să completez. Several months, what happened? I'm now describing your process. Uh, în decurs de câteva luni, 32 de uh, instituții din întreaga lume de combaterea uh, spălării banilor au fost informate despre acest lucru. Uh, toată uh, comunitatea de uh, informații secrete a fost uh, uh, informate. Rezultatul a fost că uh, rezultatul a fost neconclusiv. celelalte țări nu aveau niciun fel de uh, elemente concrete. Însă, la uh, ancheta făcută în uh, cadrul NLB, uh, se pare că cea mai mare greșeală a fost că se făcea o verificare manuală a uh, listei uh, ast- uh, unor astfel de bănci uh, după care sistemul, desigur, uh, ulterior a fost uh, informatizat. Există acum o dezbatere în Uniunea Europeană. Statele Unite încearcă să impună din nou sancțiuni împotriva Iranului. Uniunea Europeană încearcă să se opună acestui fapt. Au fost uh, publicate mai multe texte care să clarifice modul în care băncile trebuie să opereze, uh, cum să facă afacerile cu Iranul. Problema o reprezintă în uh, continuare cu Statele Unite, pentru că dolarul are, să spunem, o capacitate extrateritorială și uh, în felul acesta pot fi sancționate băncile europene care nu respectă um, Mulțumesc. Doar o scurtă contribuție din partea mea. 33 de oficii au fost informate, însă oficiul nostru, spune domnul Logar, nu a raportat șase 600 de milioane, ci 610 mii de euro. Și deci și serviciile de informare uh, se pare că au fost informate, dar nu este adevărat. Serviciile de informare, de exemplu, din uh, Israel, din SUA, nu au fost informate. Deci e vorba aici de o informare selectivă. Deci nu înțeleg de ce la sumă s-a ajuns la o eroare. De ce nu s-a vorbit de 680 de milioane de euro și s-a vorbit doar de 680 de mii de euro? Uh, e clar că s-a pierdut undeva ceva pe drum. Mulțumesc! Da, și din partea mea un comentariu. E poate interesant să vedem ce a făcut uh, autoritatea um, anti-spălarea banilor din uh, Elveția. Ei au fost cinici și le-au spus slovenilor nu orice tranzacție uh, de fonduri internaționale este o spălare de bani. Deci ei făceau glume. Domnul Peter Iace, care cuvântul acum, coraportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu. Mulțumesc Mă întreb dacă activități infracționale de asemenea dimensiune în domeniul bancar ar mai putea să fie inițiate astăzi, pentru că au fost adoptate uh, noi legi, s-a adoptat o legislație nouă deci este o diferență între timpul în care toate aceste activități au început uh, și ceea ce se întâmplă acum, dacă acest lucru este semnificativ pentru detectarea unor astfel de activități infracționale. Uh, de pildă, am înțeles că slovenii au hotărât că registrul beneficiarilor uh, real al băncilor ar fi sau nu accesibil publicului. Deci au fost adoptate măsuri la uh, nivel național, lucrurile s-au dezvoltat astfel încât să prevină astfel de situații uh, ca ele să nu se mai întâmple în prezent. Mechina. Mulțumesc. Cine poate să înceapă? Domnul Mechina. Da, mulțumesc. Am uh, niște date statistice care poate explica acest lucru. Sigur, a fost un caz nefericit, dar în raportul băncii uh, slovene, pentru anul 2014 se spune despre noile practice de la Banca NLB următoare, se spun următoarele, pentru că, așa cum v-am spus, Banca NLB a introdus un uh, nou uh, sistem informatizat, un robot care uh, verifică toate tranzacțiile. În 2014 acest sistem a dat oficiului de combatere a spălării banilor din Slovenia 74% din uh, cazurile care erau reale. Deci, uh, acest sistem nu raportează în mod automat cazurile de spălare de bani. Se face o verificare uh, de către operatorii bancari și după ce se raportează toate tranzacțiile, după ce s-au raportat, 74% s-au dovedit a fi viabile. Deci cred că din acest punct de vedere sistemul funcționează în momentul de față. Vă rog. Da, mulțumesc. colega Sunt surprinsă de ceea ce a spus domnul Mechina acum Dânsul vorbește ca reprezentant PR al Nova Ljubljanska Banca, mi se pare. Nova Ljubljanska Banca a fost uh, uh, aliată cu o societate despre care, care aparținea și revistei Mladina, jurnalului Mladina, însă uh, în practică bună jurnalistică înseamnă că nu să vorbești bine despre practicile defectuoase din, uh, din bănci. La spălarea de bani e vorba de o um, chestiune care trebuia investigată și acum politica trebuia să facă ceea ce de fapt uh, mass media putea de asemenea să identifice. Oricum, în momentul de față nu se mai pot uh, întâmpla așa ceva pentru că s-au schimbat legile despre bănci și uh, există mai multe modificări în legislația pentru uh, antispălarea banilor, iar uh, Nova Ljubljanska Banca nu a avut uh, niciun control uh, despre um, pe ceea ce s-a întâmplat și deci trebuie să suporte uh, consecințele cine este de vină. Toate, cele mai, toate uh, cazurile foarte grave de spălarea a banilor au, apărat, au apărut după 2007. După aceea s-a făcut o modificare în legislație. Deci cineva care avea intenții proaste și-a, găs- uh, și-a găsit o altă bancă după aceea și din păcate au existat bănci care să poată să ofere aceste condiții. Da, mulțumesc. Aș dori să fac și eu uh, o remarcă. Se poate să avem uh, uh, păreri diferite, dar noi vrem totuși să aflăm care este adevărul. Aveți cuvântul, domnule Mechina. Am vrut să adaug acest lucru. În ceea ce privește acuzațiile uh, legate de activitatea noastră jurnalistică, o să vă trimit o scrisoare pentru că ieri ați primit o altă scrisoare nefericită. Veți primi un e-mail din partea mea. În al doilea rând, am uh, citat un raport uh, al uh, băncii Slovenia și nu al băncii NLB. În al treilea rând, noi nu apărăm banca NLB. Poziția noastră este că nu este cazul cel mai important de practici uh, offshore în Slovenia. Slovenia are probleme, dar nu asta este cea mai mare. Ok, vielen, vielen Dank. Vă mulțumesc. Am ajuns la reprezentanții grupurilor politice. Prima este Romana Tomcin din partea PP. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Aș dori să vă ofer o altă perspectivă asupra acestei uh, chestiuni, pentru ca toate lucrurile să fie clare pentru toată lumea. Banca respectivă, NLB, este cea mai mare bancă din Slovenia, în continuare în proprietatea statului. Uh, cu ajutorul unor fonduri publice, uh, a trecut printr-un proces de sporire a capitalului social și um, în urma, în urma acestui proces, de fapt, Comisia Europeană cerea privatizarea acestei uh, bănci. Însă, în mod repetat, au apărut, au apărut tot felul de, de probleme legate de această bancă, credite problematice pe care le oferise, însă mă tem că nu ministrii Uh, de finanțe vor avea un cuvânt de spus și cei care sunt implicați în activitatea acestei bani de mulți ani, care, bancă care este o sursă de fonduri importantă de mulți ani pentru uh, clasa politică din uh, Slovenia. Prin intermediul său au fost posibile diferite tranzacții dubioase și nu cred că mai putem să punem, să oprim uh, acest fenomen acum. Însă există diferite uh, documente uh, importante. Ați văzut că autoritățile statului, de fapt, nu au putut să funcționeze prea bine. Acestea sunt, de fapt, ostatice, așa cum și această bancă a fost uh, și este ostatică. Mulțumită concluziilor raportului Comisiei Parlamentare prezentat de colegul nostru Logar, știm care sunt, uh, cine sunt uh, respons- responsabilii. Mulți dintre aceștia se află în uh, importante poziții de stat, au afaceri care funcționează foarte bine în Slovenia și în exterior. Și pe de altă parte, slovenii, cetățenii de rând se întreabă de ce salariile lor sunt atât de, de scăzute, ei bine, un răspuns uh, este legat și de uh, NLB și rezolvarea acestei chestiuni este deosebit de importantă și pentru, uh, pentru viitorul Sloveniei. Deci, dragă Anze, îți mulțumesc pentru activitatea ta activitate care înlocuiește ceea ce ar fi trebuit să facă autoritățile competente din, Slo- din Slovenia. Și aș avea o întrebare. Poți să ne dai un exemplu concret din acest punct de vedere? Și uh, aș dori să-l întreb ceva și pe domnul Mechina. Domnul Mechina uh, are legături cu uh, acest mediu de afaceri care Uh, este implicat în afaceri cu paradisuri uh, fiscale. Sunteți, și aș dori să mă întreb dacă pe dumneavoastră vă conving concluziile raportului uh, Comisiei Parlamentare respective. Um, un miliard de euro este cea mai, important, cea mai importantă sumă legată de asemenea cazul de spălare de bani din Slovenia. Nu vi se pare că totuși este un caz pe care trebuie să discutăm? Mulțumesc, domnule președinte. Am dat câteva exemple în prezentarea mea. Prezentarea mea însă o puteți, uh, găsi, o puteți găsi în dosarul dumneavoastră. Un exemplu concret, pe scurt. Un uh, ambasador dintr-un stat uh, european a făcut, cin, a ridicat cin, de 500 de ori bani de pe cardul său de credit, bani pe care Uh, i-a virat apoi pe contul uh, soției. Uh, era vorba de sume de până la 9, până în 1000 de euro, deci 990 de euro, pentru că tot ceea ce ar fi depășit 1000 de euro ar fi fost controlat și observabil de către banca respectivă. Și banii respectivi au ajuns pe contul soției soție care apoi a virat uh, banii respectivi în conturile societății companiei uh, Faroc uh, respective. Ex- și există apoi și o procedură penală datorată suspiciunii de spălare de bani într-un alt stat european. Într-un alt stat european, au fost uh, virați bani unui cetățean în vârsta de 22 de ani. Banca străină are suspiciuni legate de, uh, de, tranzacți, de tranzacțiile respective, îi blochează, blochează conturile, uh, respectiva persoană se încearcă să găsească și găsește până la urmă o altă bancă prin intermediul căruia poate să-și facă afacerile și virează milioane de euro. pentru că băncile anterioare, după 3-4 tranzacții suspicioase, s-au adresat autorităților uh, competente, ceea ce NLB nu a făcut nici după o mie de asemenea tranzacții suspecte. Mulțumesc, domnule Logar. Am înțeles uh, care fusese problema. Vă rog, domnule Mechina, mi s-a adresat o întrebare. Like each other? După cum vedeți, nu ne simpatizăm. Asta ilustrează, de fapt, relațiile noastre. Nu numai că anchetează Parlamentul, uh, uh, Parlamentul acasă nu investigează numai NLB, ci și uh, ziarul meu. Noi considerăm că asta este o presiune exercitată asupra jurnaliștilor pentru că încearcă să ne cerceteze și pe noi. Probabil că vom informa Federația Internațională a Jurnaliștilor în legătură cu acest fapt. Mulțumesc. Hvala, predsjednik. Mislim da na to pa moram odgovoriti. Vă rog. Domnul Logar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, reacționez. Comisia Parlamentară de Anchetă nu uh, anchetează uh, ziare, pe domnul Mechina îl întâlnesc acum pentru prima dată, însă comisia de anchetă trebuie să se ocupe de asemenea cazuri și dacă există suspiciuni de spălare de bani, acestea trebuie investigate. Mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru noi un uh, raport adoptat în unanimitate de o comisie de anchetă parlamentară este important uh, și uh, nu ignorăm nici anchetele dumneavoastră. Acum doamna Gomez are cuvântul. Domnule Mechina, ați spus că scandalul NLB nu a fost legat, nu a fost problema cea mai importantă în legătură cu paradisul fiscal. Care este aceasta cea mai importantă? Văd uh, foarte multe uh, companii care fac publicitate deschiderii de uh, companii în uh, Slovenia. Uh, vă mulțumesc pentru această întrebare. Întrebarea este care este cea mai importantă problemă offshore de paradis fiscal, dacă este acest caz sau noi considerăm că este un alt uh, caz. Uh, cu câțiva ani în urmă, Slovenia avea o situație economică dificilă. A fost uh, forțată să-și privatizeze uh, o parte din, uh, infra, din companiile de infrastructură. Lucru îngrijorător în această privință a fost faptul că legile au fost uh, schimbate astfel încât aceste companii să poată să fie vândută și unor, vândute, mă scuzați, și unor uh, companii offshore. Până atunci, statul putea să vândă uh, ceva uh, numai unor uh, uh, proprietari în legătură cu care se știau lucrurile. Apoi a intervenit și această modificare să se poată vinde astfel de companii uh, unor firme offshore din paradisuri fiscale. Era suficient ca uh, cumpărătorii să vină cu o declarație scrisă că sunt proprietari și explicația instituțiilor de stat a fost că în felul acesta uh, uh, astfel de companii pot să fie vândute pentru uh, sume mai mari, adică să fie vândute unor firme din paradisurile fiscale. Apoi, avem și probleme legate de stress text, de stress testul, de firmele de consultanță care au venit în Slovenia erau, își aveau și ele sediul în paradisuri fiscale uh, și uh, au venit uh, în Slovenia. Deci sistemul nostru offshore este în centrul sistemului nostru financiar. La prețednic. Vă rog, domnule Logar. Vă mulțumesc. Desigur, când uh, este vorba de spălare de bani și de suspiciunea de finanțare a activităților ter- uh, teroriste, acesta este cel mai important caz. Primul ministru, ministrul de apărare, ministrul de interne, ministrul de uh, finanțe, cu toții au primit un raport din partea Serviciului de Informații, un raport în care se regăseau toate uh, elementele care în alte state ar fi trebuit să ducă la uh, întrunirea unei uh, reuniuni a membrilor guvernului. Deci, uh, nu, în nicio ședință de guvern nu s-a discutat uh, această problemă. Uh, raportul respectiv a fost uh, consultat și de comisia noastră de uh, anchetă, însă, după cum am spus, a fost pur și simplu ignorat. Comisia de anchetă a încercat să corecteze, să îndrepte um, puțin lucrurile și am ajuns la concluzia că mecanismele de supraveghere care ar fi trebuit să funcționeze în, în, în țara noastră nu au funcționat. Ceea ce îmi dă uh, speranță este că acum uh, faptele sunt uh, cunoscute și că uh, sistemul de supraveghere a fost uh, îmbunătățit. O remarcă succintă, vă rog. So... Poate una faptoare. Domnul Logar a spus că că toți politicienii uh, importanți cunoșteau situația la vremea respectivă. Anterior am încercat să explic că era greu ca doamna din NLB să-și dea seama de această situație, însă totuși, toți, dacă toți politicienii cunoșteau acest lucru, aș vrea să mai numesc încă unii. Uh, de pildă, procurorul general la vremea respectivă era din partidul, din partidul lor, șeful uh, serviciului secret era numit de uh, partidul lor, persoana responsabilă uh, cu astfel de tranzacții din banca NLB a fost numită de guvern. Cu doi ani mai târziu, în 2012, atunci uh, când au fost făcute uh, cercetări în legătură cu uh, acest caz, au fost trimise scrisori ministrului care făcea parte din guvern, evident. Mulțumesc. Äh, die, die Frage ist, wer hat welche Versäumnisse? Können wir hier întrebarea cine a omis să facă ceva nu putem să o clarificăm aici. Nu este scopul reuniunii noastre. Noi trebuie să vedem care e situația, care sunt faptele. E clar că există mai mulți uh, implicați decât uh, afirmă fiecare parte și s-ar putea să fie o problemă de sistem. Însă vrem să auzim și cum se va evita așa ceva pe viitor. Vă rog, domnul Logan. Nu, nu, nu, dar au fost acuzații directe, deci trebuie să răspund. Da, după cum spuneam, procurorul nu a fost informat. O procuratură care nu este informată nu are cum să acționeze. Iar procuratura, din câte știu, este independentă în Slovenia. Directorul serviciilor de informații nu a fost nici el informat. Nu este adevărat că a fost. În ziua tranzacției despre care vorbim, care a ajuns la Oficiul pentru uh, combaterea spălării banilor, um, guvernul a decis schimbarea președintelui acestei agenții. Acum Molly Scott Cato, din partea verzilor, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succintă. Se pare că din informațiile pe care le-ați prezentat și alte informații disponibile în această comisie a fost o încălcare uh, de către NLB a obligațiilor de a identifica beneficiarul real uh, al uh, tranzacțiilor. Sunteți de acord cu acest lucru? Și ce puteți spune despre obligațiile de spălare de bani legate de, de procesul de due diligence? Să se ancheteze sursa de uh, venituri a domnului Faroc. A doua întrebare. Uh, pe durata acestor uh, audieri am aflat cu tristețe de rolul jucat de City-ul din Londra în astfel de tranzacție există uh, bănci din Regatul Unit care sunt pe lista dumneavoastră și uh, banii au uh, ajuns în bănci rusești sau au fost cumpărate proprietăți în Regatul Unit? Vă rog, întrebarea se adresa domnului Mechina. Puteți să răspundeți. Da, banii au mers la băncile principale din Europa, cu siguranță. Am încercat să înțelegem ce se întâmpla cu adevărat. Și explicația logică este că, dat fiind că băncile mari europene au fost sancționate de către Statele Unite și uh, Statele Unite și-au schimbat interpretarea legilor în 2008 și au început să impună sancțiuni extrateritorial, mulți uh, iranieni și-au mutat conturile în bănci mai mici și apoi făceau tranzacții plecând din aceste conturi din băncile mici către băncile mari. Și încă o declarație vreau să fac. Ceea ce spun aici, vorbesc despre un model general. Nu spun că uh, fiecare uh, din aceste sute de mii de tranzacții a fost clare. Sigur, tipul lucra pentru uh, multe persoane, pentru multe firme care se află în spatele lui. Știm că Franța anchetează un caz legat de fraudă. Uh, domnul uh, Logar a menționat acest lucru, dar dacă vreți să înțelegeți un uh, model general de acțiune, e de fapt o chestiune interstate, deci o abordare diferită față de Iran. Frage, Frau Kollegin. Mai doriți să puneți o întrebare suplimentară? Vă rog. Domnul Logan, vă rog. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea fondurilor au fost transmise în Germania. Italia intră și ea în joc și Marea Britanie, iar în legătură cu Franța, e interesant că persoanele care au primit acești bani au fost expulzați după aceea din uh, țările respective din motive de siguranță sau pentru că au devenit uh, cercetați penal. După presiune, NLB-ul a trebuit să închidă conturile și apoi și-a transferat afacerile pe o bancă rusească. S-a dus așadar spre nord. Și după aceea au uh, fost respinse mai multe bănci pentru că băncile au fost informate și a fost foarte dificil pentru bănci să lucreze. Cred că prima întrebare s-a pierdut undeva pe drum. Era vorba despre procedura de due diligence. Uh, Uh, sunt uh, încălcări foarte clare și dacă este nevoie să adoptăm uh, măsuri de sancțiune ca reacție. Dacă este vorba de o întrebare tehnică, este foarte greu de spus, pentru că interpretarea Europei la vremea respectivă este că Europa nu a impus sancțiuni Iranului. Prin urmare, tranzacțiile între două bănci europene Uh, erau uh, legale. Uh, deci aceste tranzacții cu Iranul au fost considerate a fi ok pentru că Uniunea Europeană nu a sancționat Iranul în vreme ce Statele Unite au făcut acest lucru. Apoi a urmat o schimbare în interpretarea legislației și s-a spus chiar dacă Iranul face tranzacții între Berlin și Paris, este totuși o încălcare a legislației americane. Ceea ce încerc să spun a fost uh, o chestiune foarte uh, spinoasă, lucrurile au fost complicate, după cum se poate vedea din sancțiunile impuse, mulți avocați, multe țări s-au început să gândească ce înseamnă spălare de bani, ce nu este spălare de bani și așa mai departe. Am Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem trei vorbitori pe listă acum. Primul, David Kubler, are cuvântul. Da, David Coburn, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu Domnule Se pare că e o furtună într-o ceașcă de ceai. Nu știu ce vreți să spuneți, de fapt în esență, la fel cu toate politicile americane uh, în Iran, se pare că este o problemă între poliție și a, a, a, puterea judecătorească din Slovenia. De ce nu au acționat? Cred că acest lucru ar trebui să fie lăsat uh, uh, în responsabilitatea guvernului sloven să rezolve pentru că este o competență a statului național, nu a Uniunii Europene. Nu trebuie să ne băgăm nasul în, în problemele altora. Uh, Statele Unite încearcă să facă ceva, pur și simplu să se bage peste tot, în oala tuturor, justific, justificând uh, uh, birocrația și salariile uriașe uh, ale persoanelor din această clădire. Uh, nu vrem un uh, capitalism uh, fals. S-a vorbit despre City-ul din Londra. City-ul face foarte mulți bani pentru uh, Regatul Unit. Este lucru cel mai important pe care îl avem și este ținta atacurilor uh, Uniunii Europene pentru că vor să uh, obțină uh, mai mulți bani. Cap britanic și ca reprezentant britanic uh, al uh, englezilor, uh, mi se pare de prost gust ceea ce faceți. Nu puteți să luați banii contribuabililor în felul acesta. David Mulțumesc. Grade... Mulțumesc, David. Tocmai ne-a dat acordul să luăm euroclearing-ul la zona euro și să nu mai lăsăm în Londra. Cine are un răspuns? Vă rog. Cine dorește să răspundă? Domnul Luga, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să atrag atenția că în cazul împiedicării spălării banilor trebuie să fie analizate două lucruri. În primul rând, suspiciunea de spălare de bani și, în al doilea rând, finanțarea terorismului. De aceea eu uh, am menționat un caz în prezentarea mea. Aici avem 2000 uh, de conturi din partea unor persoane fizice. Aceste conturi au circulat sute de milioane de euro, 100 de milioane și banii aceștia cu siguranță au fost folosiți pentru ceva. Aș dori să mai subliniez încă ceva. Am fost invitați de dumneavoastră aici pentru ca să prezentăm cazul și sunt foarte recunoscătoare răscutor pentru că ați făcut acest lucru. Dacă instituțiile din Slovenia ar fi tratat problema cum trebuie, nu am fi aici. S-ar fi găsit o soluție. Un uh, membru al Comisiei pentru combaterea corupției a primit un uh, post la NLB înainte să-și termine ancheta și se ocupă de compatibilități acolo în bancă. Deci acum el trebuie să constate, practic, cum circulă informația despre spălarea banilor din NLB către uh, opinia publică. Cum a ajuns această informație acolo? Iar uh, informațiile din raportul special pe care le-au primit uh, serviciile de informații uh, sunt acum sub uh, mandatul reprezentantului Comisiei Europene din Kosovo, care pe atunci lucra în Slovenia. Președintele Comisiei pentru combaterea corupției care a fost informat de către avertizori, este acum ministrul justiției și este candidat al Republicii Slovenia pentru postul de comisar pentru drepturile omului la Consiliul Europei. Deci, eu v-am spus câți bani au intrat, au au intrat în sistemul financiar al Uniunii. Eu am vrut să expun de asemenea și cum o parte din aceste fonduri sunt de origine dubioasă și eu cred că e ceva pe care Uniunea Europeană trebuie să se mai uh, concentreze. Mulțumesc, o remarcă scurtă, vă rog. Okay, just uh, the, the, the police was of course investigating. Sigur, poliția a cercetat această problemă, așa cum am spus anterior potrivit surselor noastre, au fost uh, au luat uh, legătura cu uh, întreaga comunitate internațională, um, oficii de combatere a spălării banilor și altfel, astfel de instituții, dar nu pot să rezolve problemele din Orientul Mijlociu ele însele. Just finish off. Um, President Langer says this is a reason why este motivul pentru că lucrurile se întâmplă în uh, Europa și nu în Londra. Noi nu dorim această uh, intervenție, această ingerință a uh, birocraților uh, din uh, Bruxelles uh, care distrug afacerile. Acesta e alt punct de pe ordinea de zi, dar nu e astăzi pe ordinea de zi. Ryan Hayes, acum din partea PPS, după aceea Milan Zver ca ultim vorbitor în această rundă. Mai avem 5 minute, vă rog, din această parte. Mulțumesc. Am trei întrebări. Una se leagă și de punctul pe care l-a ridicat în discuție vicepreședinta uh, Gomez, întrebarea pentru domnul Mechina. A vorbit despre alte uh, cazuri care sunt mult mai serioase decât acesta pe care îl discutăm. În loc să ne spună o poveste în legătură cu uh, vânzarea de activă, ați putea să ne dați trei exemple concrete în legătură cu astfel de situații mai serioase. A doua întrebare privind uh, uh, Comisia au fost uh, exercitate presiuni asupra dumneavoastră, domnule Logar, ca președinte al Comisiei de Anchetă. Ați putut detecta de unde venea această presiune, era din partea statului sloven? Și un alt, uh, o altă întrebare. Uh, autoritățile franceze care au acționat uh, în legătură cu cazuri uh, de fraudă, pentru că au fost uh, conturi numeroase în uh, multe bănci, cunoșteați această situație? sau uh, autoritățile franceze au fost uh, singurele care au întreprins sancțiuni pentru spălarea banului? Vă rog, răspunsuri scurte, domnul Mechina concret. În uh, urma valului de privatizări din uh, Slovenia, aproape orice vânzare de active de stat s-a făcut către fonduri uh, offshore. Și mă refer și la Luxemburg, uh, a doua bancă uh, Uh, importante MKBM a fost vândută Luxemburgului. Nu știm sigur care sunt uh, proprietarii sau beneficiarii reali ai acestor uh, fonduri, pentru că cu ani în urmă statul a primit declarații scrise, noi suntem proprietarii, nu se pot face verificări în registru, acest lucru nu mai este necesar. Pentru ca să fim clari, pentru că ați uh, folosit acest argument. Uh, dați-mi cele trei uh, cazuri. Mi se pare extraordinar că puteți să faceți o categorisire a acestor... Dați-mi trei cazuri concrete și nu o poveste. A doua bancă ca mărime, apoi toate activele. Nu știu dacă cunoașteți compania DZS, cea mai mare companie din Slovenia, care a fost uh, vândută uh, unui proprietar american printr-o... Sunt toate cazuri de spălare de bani? Nu vorbesc despre spălare de bani. Nu, mă refer la observații. Deci, uh, asta nu este evaziune fiscală, nu? Dacă este Luxemburgul. Milan Zver. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului dr. Loga pentru cum a muncit și pentru răspunsurile sale foarte convingătoare. Din 2014 există în Europa un mecanism, mecanismul de protecție al statului de drept. Protecția statului de drept. Și am o întrebare. Acesta se pot, poate să dea recomandări, se pot lua măsuri. Uh, dacă nu este garantat uh, statul de drept în statele membre. Întrebarea mea este dacă Slovenia poate să rezolve problema sau nu. Sau e nevoie de o intervenție a Uniunii Europene? Ia, hvala. Dei, samo... Da, mulțumesc. Eu uh, vreau să mai revin la întrebarea anterioară, dacă îmi permiteți, și anume dacă s-a făcut presiuni, s-au făcut presiuni asupra mea. Eu sunt diplomat și statutul diplomatului mi-a fost retras. Nu știu dacă poate fi considerat o presiune, dar uh, și părinții mei au fost amenințați. Comisia de anchetă, comisia uh, care se ocupă de această anchetă, dispare câteodată din mass media. De exemplu, după declarația de presă despre raportul nostru. Două zile nu s-a raportat nimic în, uh, la televiziunea națională despre caz. În ceea ce privește statul de drept, comisia noastră a constatat foarte multe lacune. Nu pot să dau uh, o opinie dacă Slovenia cu instituțiile sale este capabilă să investigheze astfel de infracțiuni. Eu sper că este capabilă și nu are nevoie de ajutor, dar există indicatori care merg în direcția pe care o afirm, dar desigur că toate instituțiile acest, ar trebui să um, analizeze cazurile acestea, să ancheteze în diferitele situații. Persoane care au fost implicate în ancheta din 2010 și nu au reușit să afle nimic, ar trebui să fie înlocuite de către alte persoane. Nu este adevărat că aceste cazuri au fost analizate îndeaproape. Nu este deloc adevărat. Am discutat cu foarte mulți care au participat la anchetă și uh, care participau chiar la acest caz și mi-a spus că nici măcar nu i-a contactat poliția. Da, bun înțeleg, dar vreau să știu dacă status quo-ul a fost retras sau numai pentru că sunt membri în adunarea generală. Așa este în Germania, de exemplu. A fost retras statutul acesta de, stat, de statutul de diplomat sau nu? z. Um, cred că lucrurile nu sunt foarte clare, pentru că în momentul în care am ascultat uh, martorii, mi s-a spus, de exemplu, că eu sunt supracalificat pentru funcția mea și am uh, avut două procese în fața justiției. La primul am avut deja câștig de cauză, la al doilea mai aștept sentința. Mulțumesc, vă rog, dar mai doriți să las cuvântul. Nu, mulțumesc, eu nu mai vreau să răspund. Bine. Atunci vreau să vă mulțumesc tuturor foarte mult. Nu am reușit să clarificăm tot, dar am înțeles totuși că există și au existat mecanisme care au uh, stimulat chiar spălarea banilor. De la cine până la urmă cum s-a rezolvat cazul, dacă s-au folosit, de exemplu, informațiile din partea francezilor cu privire la folosirea banilor în terorism sau dacă sunt alte uh, utilizări posibile, nu putem să, sta, să constatăm acum. Există și alte date care trebuie analizate, care se află la american. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru că ați participat la audiere și cred că toate întrebările deschise vor trebui să-și găsească un răspuns politic în Slovenia, pentru că politici, întrebările politice nu putem să le clarificăm. La fel de puțin cum putem să le clarificăm pe cele din Luxemburg, din Isle Canare sau din Malta. Aici e vorba de consecințe și concluzii politice pe care, de fapt, statele membre trebuie să le tragă. Eu vreau oricum să vă mulțumesc foarte mult și aș dori să închei acest panel aș dori să facem o pauză de 4 minute pentru ca să trecem la următorul. Vă rog, uh, vorbitorii, deci, de la următorul panel să urce aici sus la prezidiu. Vă mulțumesc! Bitte Platz nehmen. Ja. So, meine sehr verehrten Damen Stimate Domne, stimați domn, dragi colegi, dragi colegi, vă rog să luați loc. Cu o mică întârziere am ajuns la a doua audieră informațiile privind mașina de spălat uh, bani a zero. Spun bun venit invitațiilor noștri. Primul este Carl Dolan, director la Transparency International, biroul din Bruxelles. Și spun venit de asemenea și uh, celor trei jurnaliști de la um, ziarul uh, danez Berlingske. Eva Lung, bine ați venit! Michael Lung, bine ați venit și noastră și Bun venit și lui Simon Benson. Vă mulțumesc pentru prezență și uh, ați prins ultima parte a audierii noastre, deci vedeți, ați văzut care este procedura urmată. Avem două blocuri pentru, prezent, uh, pentru prezentări. Uh, prima revine jurnaliștilor, nu știu cine va lua cuvântul, domnul Lund va, va fi primul, va fi urmat apoi de domnul Dolan, vă rog. Aveți cuvântul. I... Oh, yeah. it's my first time here, so... <laughs> da, e prima oară când mă aflu aici și nu știu cum să plătesc. Mulțumesc. Împreună cu colegii mei mă bucur să vă împărtășesc câteva din constatările noastre uh, dintr-un articol numit uh, Mașina de spălat bani Azeră. Am uh, prezentat informațiile în septembrie după activitatea noastră cu 15 organe media. Colaborarea a început atunci când uh, am avut uh, acces uh, la tranzacții în bănci Danske Bank, o bancă estonă. Danske Bank este cea mai mare bancă cu sucursale, cu filiale în zona nordică și Estonia a avut probleme în respectarea regulamentului privind combaterea spălării uh, de bani. Ceea ce face ca acest material să fie diferit este nivelul de detalii de obicei atunci uh, când uh, clienții suspecți abuzează sistemul bancar, acest lucru este raportat de entități, însă de data aceasta lucrurile au fost altfel. Uh, am putut să vedem câte ceva din lumea secretă a uh, tranzacțiilor bancare. Am văzut cum mașina, de, a, mașina azeră uh, a transmis sume foarte mari la Danske Bank și de acolo în paradisurile fiscale. Câteva cuvinte în legătură cu structura uh, au fost uh, uh folosite companii uh, cu adrese în uh, Azerbaijan informații în legătură cu proprietarul real sunt cerute pentru înregistrarea companiei, însă avem o lege care este dezbătută uh, în Danemarca în momentul de față. Nu au putut fi găsite numele proprietarilor real potrivit informațiilor publice uh, disponibile. Iată patru companii cheie care au fost controlate de către alte companii din jurisdicții offshore, cum ar fi uh, Belize și Virgin Islands persoanele uh, numite, cum ar fi directorii, sunt uh, numai uh, persoane cu procură care gestionează astfel de activități. Deci numele beneficiarilor, proprietarilor reali nu erau cunoscute. Luca Bolonțo a fost din Italia, a fost uh, acuzat uh, pentru că a primit mită uh, din partea Azerbaijanului și a, a compărut în fața Consiliului Europei. Iată acuzațiile din cazul italian. Potrivit acestei acuzări, aceste companii au fost folosite pentru a transfera 2,3 milioane de euro lui Luca Balonzo. Au fost uh, e mail trimise lui uh, Balonzo, uh, e mail cu uh, numele. Aceste patru companii erau așa numitele slash funds uh, controlate de uh, mașina de spălat bani a zero. Uh, au fost 16.000 uh, de tranzacții. Uh, Simon o să prezinte câteva dintre uh, cele mai uh, importante astfel de tranzacții. Originea miliardelor uh, uh, trebuie, a fost greu de găsit au fost uh, proprietari uh, uh reali uh, falși care ne-au fost uh, dați. Am analizat uh, fluxul de bani în cele patru uh, conturi împreună cu uh, colegii noștri de la OCCRP ceea ce a arătat că mare parte din banii uh, depuși uh, în aceste uh, patru conturi veneau din Azerbaijan. De pildă, Ministerul Apărării din Azerbaijan, Ministerul pentru Situații de Urgență și o unitate specială militară, Serviciul, de protecție a, Serviciul Special de Protecție a Statului, subordonat președintelui Aliev. Apoi, companii uh, deținute de stat sau de uh, persoane uh, puternice din Azerbaijan cu legături cu elita. 1,4 miliarde de dolari au fost transferate de Bac Telecom MMC, însă au fost transferate unei companii care au o companie paravan, o companie fantomă. De asemenea, au fost și alte uh, companii care au vărsat bani în aceste patru conturi. Mare parte din tranzacții au venit uh, uh prin uh, bănci internaționale din Azerbaijan, uh, banca controlată de guvern. O sumă semnificativă, peste 29 de milioane Uh, de uh, dolari a fost uh, transferată de o companie Rosoboron Export, un vânzător de arme, companie de stat din Rusia. Am încercat să avem interviuri cu mașinăria de spălat bani din Azerbaijan, însă acest lucru a fost refuzat. Colegul meu va uh, prezenta câțiva dintre beneficiarii uh, banilor uh, mai mulți politicieni europeni au, privit, au primit uh, sistematic bani. În cele 16.000 de tranzacții bancare pe care le-am analizat, am găsit un uh, model uh, sistematic de uh, transfer în rate către acești politicieni. Când i-am verificat, aveau un lucru în comun. Vorbeau cu toții Uh, într-un anumit fel în legătură cu acest regim. Azerbaijanul este o țară care încalcă drepturile omului și ar putea să fie uh, catalogată ca o dictatură. Acești politicieni au acționat în favoarea acestui regim. Să vă menționez câțiva din acești politicieni. Edward Lindner, un fost uh, membru al Bundestagului, a călătorit în timpul agelor în Azerbaijan, în vreme ce OCE-ul a uh, criticat uh, alegerile din 2013 pentru că nu au fost uh, corecte. Domnul Littner a spus că aceste alegeri au fost în conformitate cu standardele din Germania. Un alt personaj important, bulgarul Kalin Mitrev, membru al Berdului, Uh, căsătorit cu șeful UNESCO. Atunci când Calin a primit banii, uh, soția sa avea relații strânse cu uh, cuplul prezidențial. Mariban Lieva de asemenea a lăudat Azerbaidjanul pentru că a susținut uh, obiectivele UNESCO, pentru că a susținut uh, libertatea de exprimare și alte uh, drepturi. Nimeni nu a negat faptul că au primit banii, niciunul dintre cei pe care îi vedeți pe listă nu au negat că au primit banii. Ei au respins faptul că au fost, au primit mită, Mulți uh, azeri uh, uh, din întreaga lume au primit bani care aveau legături strânse cu familia dictatoare din Azerbaijan. De asemenea, în materialul nostru, așa cum am spus, 16.000 de tranzacții bancare în cazul acestora nu au fost identificați toți beneficiarii. Sunt uh, încă persoane interesante în material despre care nu vă putem dezvălui astăzi informații, uh, legături uh, posibile cu Malta. Media malteză a vorbit despre o schemă de spălat bani în care bani din Azerbaijan erau transferate prin companii din Dubai către bănci legate uh, de politicieni din Malta. Nu am uh, găsit astfel de bănci, nu am menționat astfel de bănci uh, în materialul nostru, dar procedurile sunt similare cu cele menționate. Care sunt consecințele în Europa? Vedeți câteva enumerate pe acest slide. Unii politicieni au uh, părăsit funcția, investigațiile au început uh, în mai multe locuri și, ca o remarcă finală, o să vă arăt această fotografie. Este o casă din Azerbaijan. Persoana care locuiește în această modestă este proprietarul real al două din cele patru LLP-uri, cel care locuiește în uh, această casă uh, ar fi răspuns de fluxurile monetare de mai bine de un uh, milion de euro. Persoana care locuiește aici nu este milionar sau miliardar, ci uh, o persoană cu mijloace modeste care încearcă să se ascundă. Vă mulțumesc pentru această prezentare cu multe exemple interesante. Karin Stenț este numită pe lista dumneavoastră și ne-a uh, a reacționat în scris la aceste informații. A spus că nu poate uh, fi prezentă la această audiere și activitățile dintre iulie 2014 până în 2017 în calitate de președinte al grupului de prieteni deci aceste activități sunt recunoscute, ceea ce știm prea bine că există grupuri de prieteni, asemenea grupuri de prieteni și în Parlamentul European și este evident că anumite state încearcă să, să exercite influența asupra unor parlamente pentru uh, apărarea interes, intereselor lor. Și apoi trebuie să vedem care sunt acuzele la, la adresa doamnei Șteaț și am făcut această precizare. Găsiți această declarație în dosarul uh, pe care îl aveți la dispoziție din partea domnului Linter, din partea altor persoane amintite pe lista dumneavoastră. Nu am primit niciun fel de reacție. Vă mulțumesc pentru prezentare și dau acum cuvântul domnului Dolan. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să prezint uh, comisiei dumneavoastră acest caz. Mă numesc Carl uh, Dolan, sunt uh, director de la Transparency International, biroul din Bruxelles, o instituție care a avut un rol important în combaterea corupției peste tot în lume atragem atenția asupra impactului corupției deja de mai mult de 25 de ani prin uh, intermediul unor instrumente cum ar fi uh, indexul percepției legat de corupție, despre cum opinia publică percepe corupția din statele, din anumite state. Azer, Azerbaijanul se află pe locul 30 din 100. Are puncte 30 de puncte din 100, ceea ce înseamnă corupție răspândită. Este o situație prea bine cunoscută, docu- documentată foarte bine de, activ- de activiști antico- anticorupție, de jurnaliști naționali și internaționali, consecințele devastatoare pentru poporul azer, pierderea libertăților fundamentale sunt deosebit de grave. Ceea ce nu se cunoaște la fel de bună este influența externă a corupției din Azerbaijan. Și ar trebui să știm că această corupție exportată în mod sistematic de statul azer subminează democrația, instituții democratice din Occident, cum ar fi Consiliul Europei. Subminează de asemenea și buna funcționare a pieței europene. Deci, pe lângă petrol, țiței și gaze naturale, cred că Azerbaijanul reușește să exporte un alt produs uh, cu succes și anume uh, corupția. Și o să mă refer la modul în care sistemul financiar al Uniunii Europene poate facilita spălarea de bani. O să mă refer la aceste tipuri de companii, uh, paravan. După cum am spus, uh, în acest caz, patru asemenea companii Um, britanice um, au fost active printr-o uh, filială din Estonia a unei, a unei bănci daneze. Nimeni nu a pus pe o întrebare privind uh, proprietarii reale, acționarii societăților uh, respective. Nimeni nu s-a întrebat în legătură cu cele 16.000 de, de, tranzacții bancare. Organizațiile uh, criminale nu trebuie să creeze asemenea societăți paravan în uh, paradisul fiscale. Pot să le creeze în Uniunea Europeană. Deci trebuie să ne întrebăm dacă mașinăria uh, azeră de spălat de bani s-ar putea să se întâmple din nou, dacă cineva și-ar dori acest lucru, ei bine, da. În primul rând, este foarte ușor să uh, înființezi o societate comercială fantomă, de exemplu în Regatul Unit, dar și în țările de jos, așa cum am văzut în urma informațiilor privind uh, Paradise Papers. La undromatul Azer nu este un caz izolat. Uh, colegii noștri de la Transparency International Regatul Unit de curând au publicat un raport intitulat uh, um, Să te ascunzi în plină la lumina zilei, care prezintă modalitățile prin care Regatul Unit uh, permite asemenea mecanisme de spălat de bani. Sunt listate 52 de asemenea cazuri, implicând mai mult de 700 de societăți comerciale Regatul Unit. Din mai multe puncte de vedere, Regatul Unit este atrăgător. Costuri reduse pentru înființarea unei uh, noi societăți comerciale, um, renumele Regatului Unit uh, din punct de vedere al mediului de afaceri de acolo, deci procedurile și costurile sunt cele mai, uh, cele mai mici. 12 lire sterline și doar câteva minute pentru a înființa o societate comercială în, uh, în insulele Virgine Britanice. Costurile sunt mai mari și procedurile sunt chiar mai extinse. Și în plus nu prea există um, verificări din, pra- din partea autorităților. Chiar dacă Regatul Unit a avut un rol uh, important pe plan global prin crearea unui registru cu proprietarii reali, nimeni nu consultă registrul respectiv. Oricine poate uh, trece informații false în registrul respectiv. Și cred că este o un învățământ important uh, de tras pentru revizuirea cadrului de reglementare european privind combaterea spălării banilor. În al doilea rând, aș dori să vă atrag atenția asupra rolului autorităților de supraveghere finan- financiară și uh, filiala estonă a Danske Bank, de exemplu, fusese uh, implicată în scandalul de spălare de bani uh, desfăluit în anul 2008 de uh, Magnitsky a fost implicată de asemenea într-un alt caz, cazul de spălare de bani rusesc, în uh, care erau implicată și Moldova și uh, Letonia. Odată ce banii respectivi au ajuns în Letonia, puteau fi, au, au putut ajunge fără niciun fel de problemă în alte părți. Și deci există prea puține semnale care să ne demonstreze că autoritățile estone sau Banca Centrală Europeană au observat tranzacțiile respective și au intervenit. OCCRP rezumă situația în felul următor, plecând de la e mail uh, descoperite. Atât autoritățile estone erau îngrijorate în legătură cu, între ghilimele, clienții ruși ai ai uh, filialei din Estonia, în, în uh, plus, se spune că banca, că filiala respectivă a fost contactată și însă a ignorat această problemă. Dreptul internațional, dreptul european și dreptul național prevăd uh, sancțiuni drastice, însă din păcate acestea nu sunt uh, nu sunt aplicate decât rare ori și cred că autoritățile de supraveghere financiară, de supraveghere a sectorului bancar ar trebui să impună uh, amenzi uh, penale și până, să meargă până la închiderea uh, filialelor respective. În Letonia, șase uh, asemenea uh, filiale au fost implicate în cazul uh, Magnitsky. Una din aceste bănci, Trasa Commerzbank, a avut un rol cheie în cazul respectiv și licența de operare a fost uh, retrasă în martie 2016 de autoritățile europene, de Banca Centrală Europeană, pentru, citez, încălcări repetate și grave a, cadrului de reglementare european de combaterea spălării de bani și a finanțării a, a activităților teror, teroriste. Activitățile de spălare de bani sunt foarte lucrative pentru operațiunile uh, bancare, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în cazul Petrobas din uh, Brazilia. O, banc, o, o bancă din, uh, din Austria uh, și-a vândut filiala din insula Antigua pentru cost, pentru bani foarte buni. Să pun întrebarea dacă s-a urmărit Uh, ce se întâmpla în banca din care dețineau în continuare 49%. Autoritățile austriece știau ce se întâmplă în filiala respectivă. Uh, au fost demarate niște anchete sau nu? Până acum nu avem niciun răspuns la toate aceste întrebări. Și care sunt învățămintele generale mergând înainte? Organizația noastră are câteva învățăminte. Considerăm că este nevoie de un grad mai mare privind proprietarii regali, uh, reali prin crearea unor uh, registre publice, registre însoțite de mecanismele de verificare a informațiilor din, din ele. În al doilea rând, cred că este nevoie de mai multe controle și de impunerea unor sancțiuni băncilor și altor intermediari uh, Uh, financiari, cum ar fi consultați, avocați și așa mai departe, dacă aceștia nu respectă principiul uh, due diligence. În al treilea rând, autoritățile de supraveghere financiară ar trebui să investigheze băncile în calitate de persoane juridice, să investigheze de asemenea și uh, gestionarii, directorul acestor bănci în calitate de persoane fizice. În al patrulea rând, uh, Uh, băncile nu ar trebui să um, se confrunte doar cu proceduri și amenzi uh, uh, penale. Știm, de exemplu, că există cu proceduri și sancțiuni administrative, ci și uh, sancțiuni penale, așa cum știm că se întâmplă acum în țările de jos cu ANG. În al cincilea rând, autoritățile fiscale uh, ar trebui să publice cât mai repede posibil măsurile uh, pe care le au pentru ca legile să fie respectate și, în ultimul rând, Comisia Europeană ar trebui să ceară tuturor statelor membre și băncii centrale europene publicarea unor detalii legate de cazurile și suspiciunile de spălare de bani. Acestea sunt recomandările noastre și o să vă stau la dispoziție pentru a vă oferi detalii suplimentare dacă aveți nevoie. Mulțumesc, domnule Dolan, și pentru aceste recomandări. Pe mine m-a șocat cel mai mult imaginea uh, prezentată de jurnaliști. Deci cred că această chestiune a proprietarilor real trebuie să o rezolvăm cât mai repede posibil, uh, posibil pentru că și în cazul um, uh, dosarului Panama am văzut exact aceeași tendință cu informații false privind proprietarii reali. Nu aș dori să comentez cele două uh, prezentări, ci o să dau direct uh, cuvântul celor doi ca uh, coraportori. Domnul Căfod este primul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și jurnaliștilor, mulțumesc și reprezentanților Transparency International. Prima mea întrebare este adresată jurnaliștilor. Dumneavoastră ați spus înainte că ceea ce ați descoperit până acum este probabil numai vârful icebergului. Uh, avem uh, probabil multe alte nume beneficiare ai acestor fonduri care nu au fost încă descoperiți, nu au fost încă verificați. Cred că aceasta arată că putem uh, fi martorii unei elite corupte a politicienilor și a uh, factorilor de decizie care pornesc de la dictatorul Azerbaijan, din Azerbaijan și care, de fapt, acționează și trăiește împotriva realităților. Uh, vreau să vă întreb dacă puteți să ne spuneți cum trebuie procedat atunci, cum putem descoperi restul scandalului care cu siguranță e de desubt, ce facem în mass media, ce putem face în lumea politică pentru ca să descoperim adevărul. Asta a fost prima întrebare. A doua întrebare către Transparency International din partea mea. Desigur că recomandările pe care uh, le vom face, sunt incluse în uh, activitatea noastră de la PANA, însă una din probleme este că unele din aceste structuri opace ale corporațiilor, ale trusturilor și fundațiilor uh, la mai multe niveluri, uh, nu știm dacă implică o obligație de raport intermediar și a, ă, de cooperare și de a investigație, de asemenea, a scopului economic al acestora. Pentru că ceea ce s-a văzut este că nu există nicio, ă, niciun scop economic al structurilor respective, sunt toate folosite pentru spălare de bani. Deci, întrebarea este, am putea să vedem ce se întâmplă și cu intermediarii, bănci, avocați, etc. Ați spus foarte clar care e situația, dar majoritatea sancțiunilor pentru comportamentul uh, acesta în care se implică în activități ilegale, nu se știe exact până unde poate să meargă. SUA are o legislație clară, noi suntem însă în Europa și avem rezistență din partea unor state membre care nu doresc neapărat să acționeze atât de tare pe intermediar. Știți că ei sunt și, de fapt, dealerii, ca să zicem așa, dar sunt și cei care utilizează uh, produsul ilegal, dacă e să facem o metaforă, și trebuie să acționăm împotriva lor mai eficient. Mulțumesc! Prima întrebare a fost adresată unora dintre cei trei jurnaliști. Doamna Jung, mulțumesc, o foarte bună întrebare. Am uh, lucrat luni pentru a încerca să demascăm aceste nume și trebuie să spunem că în unele cazuri cu offshore-urile a fost foarte dificil să mergem mai departe în investigație, dar puzzle-ul ne dă din ce în ce mai multe piese. De exemplu, cazul în care ați fost uh, interesat uh, din Germania cu doamna Catherine Strands a primit, uh, care a primit uh, banii printr-o companie care se numește Lion and Trade, care într-adevăr a primit banii de la Edward Lindner, politicianul de care vă ziceam înainte. Deci vă dați seama cât de creativ sunt unii pentru a trimite banii la diferite companii. Doamna Strands nu a dorit să răspundă la nicio întrebare din partea noastră pe cazul acesta, dar domnul Lindner a avut un rol foarte activ, se pare, și în trimiterea banilor către doi politicieni belgieni, plătind pentru observațiile, pentru alegerea, pentru observarea electorală în Azerbaijan, iar unii dintre ei au trebuit să-și dea demisia. Deci probabil că o să auzim din ce în ce mai multe povești despre acest subiect și cu siguranță trebuie să păstrăm un ochi atent și vigilent asupra cazului pentru ca să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog! Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Să răspund la prima întrebare, dacă ar fi trebuit să fie obligatori ca mediatorii, bănci, uh, avocați să raporteze despre scopul economic al acestor uh, structuri sau nu. Într-un fel, sigur, e destul de ambigu. Dacă vine un client și spune vreau să-mi construiesc o structură, dar care nu are nicio formă de uh, scop economic, e un semnal de alarmă. Și ce trebuie să facem în acest caz? Fie ar trebui să se analizeze foarte strict structurile respective pentru a vedea care e schema de uh, spălarea banilor sau dacă există suspiciuni, să se uh, raporteze această uh, mișcare ca o tranzacție uh, suspicioasă, deci uh, care este suspectă. Deci ar trebui, există totuși o lege care prevede așa ceva și sigur e legislație limitată pentru că nu avem o unanimitate în Uniunea Europeană, dar există foarte multe curți care beneficiază de această lege. În Germania, de exemplu, au existat în trei ocazii tranzacții suspecte care au uh, pus la îndoială o întreagă structură. Deci ce trebuie să facem este să încercăm să încurajăm aceste formațiuni intermediare să își facă datoria să raporteze ce se întâmplă, indiferent care sunt obstacolele în serviciul juridic. Eu zic că este foarte evident că trebuie să o facem. Ceea ce ne duce la problema stimulentelor și la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră despre sancțiuni. Eu cred că nu nivelul sancțiunilor este problema, ci în multe țări, de exemplu în Marea Britanie, există sancțiuni uh, penale în momentul în care se încalcă legislația antispălarea banilor. Dar aici, din nou, întrebarea este dacă autoritățile naționale fac destul pentru a investiga cazurile. De exemplu, în Danemarca vedem că dacă autoritatea de supraveghere financiară analizează cazurile acestea, de multe ori are un personal foarte restrâns. În uh, Marea Britanie sunt 4 milioane de companii care trebuie uh, investigate cu 4 funcționari. Deci aceasta aduce foarte multe întrebări despre autoritățile respective și despre felul cum pot ele lucra. Trebuie să avem grijă și despre regimul de supraveghere, ce se întâmplă cu el, pentru că de multe ori uh, în multe țări, profesioniștii fac uh, aceste analize, dar de multe ori nu se transmit uh, informațiile autorităților și câteodată pur și simplu nu se continuă impunând sancțiunea care ar fi fost potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Pot să confirm în cazul Luxemburgului 403 alerte în uh, documentele Panama, 103 din partea băncilor, în față de uh, 76, uh, 67 de bănci s-a început o anchetă, 3 avocați, un uh, contabil, un consultant, numai un singur caz însă analizat chiar până la sfârșit. Acest, uh, acest raport foarte straniu cu uh, scuza autoadministrării nu este corect și sunt de acord cu dumneavoastră. Acum Peter Iece care cuvântul și aș dori să salut uh, niște oaspeți care au intrat în sală. Oaspeții noștri sunt un grup de studenți de la uh, Universitatea de Jurnalism din Tur, din Franța și bun venit uh, la noi. Please, Peter. Peter, te rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru descoperirile și dezvăluirile făcute. Cred că aceasta confirmă foarte clar, pe lângă alte convingeri pe care le avem, că în anumite state membre există o problemă cu uh, informațiile cu privire despre beneficiari și despre felul în care putem să ne bazăm pe uh, aceste informații. Aș vrea să ne concentrăm puțin pe uh, transferul de bani către politicieni din Europa, ceea ce e foarte îngrijorător. Se pare că există câteva companii înregistrate în Marea Britanie și mă întreb dacă, de exemplu, reprezentanții Azerbaijanului în uh, Marea Britanie au jucat un rol aici. Și care este structura oferirii transferului acestui bani? Care este cea mai uzuală structură, m-ar interesa. Aceasta e una din întrebări. Apoi mai am o întrebare despre numele politicienilor uh, europeni care pot fi implicați pe viitor. Ce așteptări aveți despre anchetele față de ei? Cât credeți că ar putea să fie implicați bazându-vă pe informațiile actuale? Iar despre Transparency International, care a cerut autorităților Republicii Cehe, Danemarcei și Germaniei să investigheze, investigheze compa- rolul companiilor uh, care au jucat un rol în această spălare de bani. Pentru că ar trebui să aflăm acest lucru uh, înainte să mergem mai departe. Da, suntem amândoi interesați de această dezvăluire, m-ar interesa și cele trei cazuri și companiile paravan implicate, aveți dreptate. Bun, cine răspunde? Domnul Benson, vă rog. Mulțumesc pentru întrebările foarte pertinente. E corect că cele patru companii, în cazul landromatului, uh, landromatului Azer, au fost uh, companii uh, LP și LLP. Dar din afară nu existau legături cu Azerbaijanul între aceste companii. De la Danske Bank, de exemplu, au venit banii în primul caz, deci din afară nu pare o legătură cu Azerbaijanul. Și nici nu avem nume de diplomați uh, care să fi jucat un rol în legătura cu Azerbaijanul în uh, Marea Britanie, deci nu știm decât că compania avea uh, în, uh, sediul în uh, filiala estonă, deci Danske Bank. Apoi mă întrebați despre numărul de politicieni. E foarte greu să pot uh, trage asemenea concluzie. E un subiect foarte complicat din cauza companiilor paravan. Uh, și în cazul uh, italian cu Luca Volonte um, e implicată o fundație care este întrecută sub alt nume, deci dacă e să vedem cele 60.000 de tranzacții, nu putem vedea ce e în spatele companiilor. S-ar putea să fie oameni interesanți, organizații interesante, dar nu putem să știm. Momentan investigăm situația dar e foarte greu să stabilim o legătură. Așadar, nu putem încă să vorbim de o dezvăluire în legătură cu politicienii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dolan, vă rog. Da. Nici noi nu avem informații suplimentare despre cât de departe se merge aici. Ne bazăm în mare parte pe colegii noștri de la, din proiectele de raportare a crimei organizate și corupției. Noi, ca organizație, am făcut destule pentru a urmări revelațiile din domeniul public. Am continuat, de exemplu, urmăririle noastre în Marea Britanie despre subiect, prin întrebarea de, prin interpelări parlamentare, prin uh, contacte cu parlamentari germani care au fost după aceea conduse, continuate în Germania sau în Republica Cehă. Am încercat să investigăm de asemenea și verigile slabe în Cehia, dar e clar că trebuie să identificăm și să subliniem că în inima scandalului se pune problema reputației. Motivul pentru care s-au plătit aceste mite este că Azerbaijanul vrea să-și spele reputația la Consiliul Europei. Ceea ce pare să fie așadar agenda ascunsă și ceea ce motorul în spatele acestor acțiuni de spălare a banilor. Slăbiciunile sunt însă din alte motive și nu avem încă destule informații în legătură cu Azerbaijanul. Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor, Darius Rosati. Te rog, Darius din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru informațiile importante. Trebuie să spunem că nu sunt neapărat informații noi, în sensul că activitățile criminale în domeniul sau de crimă organizată și de spălare de bani sunt un lucru vechi, dar de fiecare dată când aud despre un caz nou, sunt extrem de uimit că acest uh, tip de mașinărie criminală a putut să funcționeze în Europa chiar, nu am văzut numai practicile de spălare a banilor, dar am văzut și corupția politică la cel mai înalt nivel uh, în țările noastre. Am două întrebări. Prima întrebare către colegii din Danemarca. Cum a fost posibil ca acest tip de mașină de spălare a banilor de Landromat, care funcționa deja de ceva timp, să fie trecută cu vedere. A fost neglijență, a fost pur și simplu lacune în, în comunicare sau ce s-a întâmplat cu instituțiile de supraveghere. Mă refer aici la Danske Bank, pentru că aici avem cazul cheie. Companiile care sunt în cu sediul în Marea Britanie ne demonstrează că și Marea Britanie este un loc foarte prietenos pentru astfel de stereotipuri. Dar um, cum a putut să scape așa ceva de obligația de raportare și cum a putut să scape atenției până la urmă o, procedură, o procedură atât de mare, care ar fi putut să continue încă mai mult? Aceasta este prima mea întrebare, dacă puteți să răspundeți. Și a doua întrebare, poate că mai degrabă către domnul Dolan, dar și către dumneavoastră. Vreau să știu dacă dumneavoastră sunteți mulțumiți, pentru că am auzit că acum cazul a fost preluat de către autoritățile naționale, de către oficiul procurorului, supravegherea bancară. În ce măsură sunteți uh, satisfăcute de progresul investigațiilor? Bazându-ne pe faptele existente, pentru care vă suntem recunoscători pentru dezvăluire, Vrem să știu dacă este posibil ca aceste investigații să se finalizeze cu concluzii rapide, care să-i pedepsească în primul rând pe cei responsabili și în același timp să ne ajute să îmbunătățim sistemul de control și uh, fluxurile financiare să fie mai bine supravegheate în Europa pentru ca să identificăm tranzacțiile cele mai suspecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să înceapă? Domnul Lund, vă rog. Mulțumesc foarte mult. De asemenea, ceva pentru care Un lucru pe care vreau să-l menționez este că Danske Bank a avut uh, încălcări, a avut lacune, deci în uh, urmărirea mailurilor Uh, din care se puteau deduce transferuri de bani, nu erau semne că cineva din bancă, cineva uh, ar fi făcut așa ceva, însă era clar că cineva din bancă acopera, de fapt, uh, tranzacțiile suspecte și se închideau ochii față de plățile suspecte, se țineau uh, ascunși clienții de autorități, mai ales de către autoritățile ruse. Nu a fost numai o lipsă de supraveghere, ci a fost foarte clar și o ajutorare activă a persoanelor prin ascunderea informației. Trebuie să ne uităm și la autorități, trebuie să vedem ce, în ce măsură și-au îndeplinit sarcinile. E evident că avem o problemă aici cu banca daneză, care are o filială în Estonia. Ni se pare că autoritățile din diferite țări au fost destul de încurcate, nu știau exact cine este responsabil pentru supravegherea filialei și cu siguranță lucrurile nu s-au întâmplat bine. Autoritățile din Estonia mm, s-au uitat la toate tranzacțiile, de asemenea și autoritățile daneze, dar au tras concluzia că, fiind dat că banii au dispărut, nu mai era nevoiul să, nevoie să mai uh, lanseze o investigație, pentru că era prea dificil să se constate ceea ce s-a întâmplat. Iată, deci, unul din punctele pentru care noi ne-am implicat să încercăm să găsim cine s-a implicat, cine a fost responsabil pentru supravegherea bran, uh, filialei din Estonia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dolan. Yes, thank you. I, I mean, it's quite... S-a spus că a fost o complicitate activă, dar uh, trebuie să fie foarte clar că uh, asta nu înseamnă că sunt numai câteva persoane care sunt putrede în sistem, uh, ci lucrurile merg dincolo, este, dincolo de acest lucru. Este vorba de uh, un, o structură sistemică un sistem slab de prevenire a spălării banilor Danemarca este pe primul loc în percepția noastră. O să găzduim anul viitor o corupție, o, mă scuzați, o conferință privind combaterea spălării banilor. Uh, dar uh, există și un raport al unei uh, task force uh, în legătură cu spalarea banilor, care nu este tocmai plăcut. În cele 40 de zone care au fost analizate, Danemarca nu este în conformitate în 36 din acestea sau este parțial Trans- și atunci, de ce se regăsește în primele cinci locuri din lista Transparency International? Deci, dacă din 36 de categorii, 5 categorii nu sunt respectate, cum este posibil să te afli într-o poziție atât de bună, totuși, pe lista respectivă? Așa cum am spus la început, noi la Transparency International analizăm percepția uh, corupției în sectorul public deci, dacă uh, ne gândim la oficialii publici, uh, riscul este foarte mic de uh, corupție sau mită pe scară redusă. Sigur, concluziile raportului sunt devastatoare. Numai jumătate sunt parțial conforme. Ceea ce arată este că managementul acestor, acestei bănci Uh, nu dă o prioritate foarte mare chestiunilor legate de spălarea banilor și în legătură cu sancțiunile există riscuri foarte scăzute ca astfel de bănci uh, să primească altceva decât uh, o sancțiune mică. O astfel de sancțiune în Luxemburg ar fi în valoare de 20-30 de mii de euro pentru încălcarea regulamentului privind spălarea banilor dar în aceste cazuri sunt încălcări ă, sistematice. Atunci, ă, sigur, ă, în astfel de cazuri ar trebui să ne așteptăm la o prioritate mai mare. Vă mulțumesc. Acest lucru mă face să mă întreb dacă din uh, punctul de vedere al uh, situării bune în, pe lista uh, respectivă, alți participanți, de exemplu, ar putea să renunțe la câteva eforturi. Dacă nu mă înșel, Finlanda, Suedia, Dan- Danemarca, Norvegia și Singapore se află la primele poziții din lista dumneavoastră. Oare Transparency International nu ar trebui să schimbe această listă, ținând seama de afirmația dumneavoastră? Mulțumesc, Ana Gomez. I'm not surprised. Nu sunt uh, surprinsă spre deosebire de colegul meu Rosatie, pentru că problema este sistemică. Am văzut în țara mea unde cleptocrații au cumpărat uh, bănci pentru a spăla bani și acest lucru a fost cât se poate de clar uh, a fost uh, uh la lumina uh, zilei, au uh, deținut în proprietate în mod deschis o parte din bănci și nimeni nu, nimănui nu i-a pățat, nici măcar Banca Centrală Europeană și autoritățile de supraveghere. Domnule Dolan, ați spus că cea de-a cincea directivă privind spălarea banilor este iminentă, dar nu este adevărat, nu mai este adevărat, pentru că statele membre presează pentru revizuirea acestei directive. De fapt, au blocat-o cu două săptămâni în urmă, atunci când a ajuns la partea de transparență cu, în legătură cu um, proprietarii reali ai um, um fondurilor fiduciare, uh, sancțiunile uh, intermediarilor, uh, rezilierea relațiilor cu persoane uh, din afara uh, proprietarilor reali. Uh, este scandalos că această revizire a fost blocată în Consiliu și Parlamentul European și-a făcut temele. Întrebarea mea pentru jurnaliști ceea ce ați dezvăluit, de fapt arată că democrația este amenințată și Uh, reputația în ceea ce privește spălarea banilor la care uh, domnul Dolan a menționat a ajuns la urechile Parlamentului European și în 2013 o delegație a Parlamentului European uh, a fost trimisă să, în calitate de observator împreună cu Consiliul Europei pentru, la alegerile din Azerbaijan iar declarația a fost uh, uh, pur și simplu uh, o totală neglijare a concluziilor Consiliului Europei care au fost incluse în declarația ODIR. Asta a creat un mare scandal aici. Mă întreb dacă ați cercetat acești membri la vremea respectivă. Mă amintesc un nume domnul Pinar Lachi, care nu mai este în Parlamentul European. O altă întrebare. Legătura cu Malta, care uh, a fost readusă în discuție cu uh, uciderea uh, jurnalistei malteze. Ce știți în legătură cu Uh, acest lucru și ce ne puteți dezvălui în legătură cu aceasta. Vă rog. Atunci când am început să cercetăm situația, am uh, făcut o listă de persoane pe care să le urmărim. Cele care vorbesc împotriva a ceea ce se spune în general uh, despre Azerbaijan cei despre care am scris uh, sunt persoane în legătură cu care putem să dovedim prin documente că au primit uh, bani și mm, atât putem să spun. Câteva cuvinte în legătură cu cazul din Malta, cred că cazul la care vă referiți, am încercat, așa cum a spus uh, colega mea, am încercat să facem paralele între cele două cazuri, însă se pare că nu sunt nume care să apară în ambele situații, nume de companii, de bănci, de politicieni, de beneficiari. Deci nu există similarități evidente între cele două situații. Așa cum am văzut, Uh, situația din uh, Malta. Uh, sunt bănci care au trimis bani în Panama către bănci, către niște fonduri fiduciare deținute de companii din Noua Zeelandă. Cazul Danske Bank este însă diferit Danske Bank Estonia ele par similare, dar totuși nu apar aceleași nume de uh, beneficiari reali sau de plătitori. Poate uh, vă întrebați cum astfel de mașini de spălat bani există. Sigur că uh, probabil că sunt multe despre care noi nu știm încă în momentul de față. Da, numele, numele soției primului ministru din Malta apare în Noua Zeelandă. Miguel Orban are acum cuvântul din partea GUE, vă rog. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mulțumesc că ați venit în mijlocul nostru. Aș vrea să pun o întrebare jurnaliștilor danezi în legătură cu eh, ceea ce numim noi diplomația caviar și în special Pedro Adramon. Nu știu dacă îl cunoașteți pe Pedro Adramon. A fost președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, dar uh, a demisionat în octombrie. Potrivit uh, cercetărilor uh, din uh, diplomația caviar, uh, care au fost relatate de către media spaniolă, el pare să fie implicat și mai bine de 150 de membri ai Parlamentului au cerut demisia sa. Aș vrea să știu mai multe, pentru că ați avut o listă de nume, ați spus că sunt mai multe liste decât cele citate. Ce informații aveți în legătură cu Uh, implicarea lui Pedro Agramunt în această diplomație caviar uh, și în cazurile pe care le-ați prezentat, pentru că Pedro Agramunt uh, a demisionat, însă e în continuare senator în țara mea. E deci important să știm ce informații aveți în legătură cu acesta. Și în ultimul, nu în ultimul rând, aș vrea să mă refer la informațiile pe care ni le-a dat domnul Dolan în legătură cu Azerbaijanul. Cred că am auzit uh, foarte multe în această comisie și asta întărește o idee care este foarte importantă pentru noi, și anume registrul proprietarilor reali. Acest registru trebuie să fie unul fiabil. Trebuie să ne asigurăm că este robust și cred că Asta dorim să vedem în calitate de comisie. Apoi uh, problema sancțiunilor. Sancțiuni care să fie uh, factor de descurajare. Poate că ați putea să spuneți ceva mai mult despre aceasta. Mă gândesc uh, în special la facilitator și intermediar, de pildă băncile care sunt facil facilitatori atunci când e vorba de spălarea de bani. Domnul Lund, mulțumesc. Uh, deci, îl cunoaștem pe Agramunt, am citit raportul uh, uh Diplomația uh, Caviar, foarte interesant, respingem, am verificat toate tranzacțiile uh, care erau legate de companii spaniole, n-au apărut uh, nume de politicieni, din câte am văzut noi, am văzut că fonduri au mers către companii care vindeau materiale de construcții în Spania, Uh, sau uh, bunuri de lux în Spania, dar uh, nu au apărut nume de politicieni. Însă în... am văzut că banii au mers uh, uh, la Littner. Nu spun uh, nimic altceva, ci vreau să repet ceea ce am spus deja, că nu putem să detectăm uh, uh, proprietarii uh, reali a unor astfel de companii, fantoma companii paravan. Sigur că în spatele lor ar putea să fie nume interesante, dar noi nu vedem decât vârful icebergului în această situație. Domnule președinte, încă o întrebare, vă rog. O întrebare. Companiile de construcții Știți unde și aveau sediul? Era o companie din Valencia. Cunoașteți uh, fapte despre companii din Valencia? Nu mi-amintesc, însă am uh, putea să aflăm. O să verific pentru dumneavoastră acest lucru. Ar fi extrem de util. Vă mulțumesc, am apreciat acest lucru. Domnul Dolan. Cred că pot să fiu uh, succint. Sunt de acord cu ceea ce ați spus uh, în legătură cu necesitatea unui registru al proprietarilor reale, însă trebuie să avem date fiabile în ceea ce privește sancțiunile, cu riscul de a repeta ceea ce am spus înainte. Asta nu are un efect de descurajare pentru că spălarea banilor continuă, amenziile, sancțiunile sunt uh, la uh, nivel uh, scăzut, o pălmuță dată celor din industrie și cam atâta tot avem nevoie de ceva care să schimbe această ecuație. În primul rând, posibilitatea ca persoanele din conducerea superioară a băncilor să fie răspunzători uh, penal uh, pentru spălarea banilor. Acest lucru a fost propus uh, în Regatul Unit, un regim privind conducerea superioară, o legislație care a fost cât pe ce să fie adoptată, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Apoi, rolul organismelor profesionale. Am auzit că Uh, intermediarii sunt uh, uh, vânzători de droguri, însă, sigur, ei își cunosc responsabilitățile, trebuie să își facă treaba mai bine, așa încât de ce nu vedem mai mulți uh, avocați, uh, contabili care să-și uh, piardă autorizația de funcționare pentru că nu respectă acest regim. Nu prea am văzut vreun caz în care cineva să-și piardă autorizația sau posibilitatea de a activa în urma unor astfel de nerespectări. Vă mulțumesc. Există poate asemenea cazuri uh, individuale, însă mm, disproporționat față de magnitudinea problemei. Domnul uh, Jordi Sole, numele verzilor. În octombrie am avut un amendament uh, privind corupția și drepturile omului care cerea Parlamentului să uh, facă o cercetare uh, aprofundată a cazului uh, Laundromat. Acest amendament a fost susținut uh, de politicieni din tot spectrul uh, politic și au susținut acest amendament. Deci mă bucur să văd că astăzi discutăm acest caz aici în Comisia PANA pentru că acest caz arată legătura între banii spălați din autocrații și influența pe care acestea încearcă să o aibă asupra uh, procesului uh, decizional și îmbunătățirea reputației sau consolidarea uh, reputației lor. Uh, legătura între așa numiți observatori ale alegerilor false și uh, banii uh, azeri. Așa cum a spus Ana Gomes, mulți uh, parlamentari din Germania sau din Slovenia, uh, conform rapoartelor, au uh, primit bani pentru a asista la aceste alegeri din Azerbaijan și se pare că au fost multe astfel de cazuri de falși observatori în Azerbaijan. Uh, au fost declarații pozitive în urma acestor uh, alegeri și așa cum uh, s-a spus în sunt și membri actuali sau foști membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei care sunt implicați. Parlamentul trebuie să înceapă o anchetă cuprinzătoare cât mai curând, pentru că dacă nu facem acest lucru, încurajăm practic astfel de eh, regimuri care vor încerca să corupă eh, propriul nostru Parlament. Și o să închei. Eh, structurile corporative au fost investigate aici în Parlament Uh, și însă acest lucru nu a fost uh, uh, unor a fost trecut cu vădarea. Deci cum uh, vedeți uh, analizarea acestei surse potențiale de corupție în parlamente și mai ales în, par în parlamentul nostru? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Trebuie să nu pierd din uh, vedere ceasul pentru că avem o întârziere. Vă rog, întrebarea fusese care sunt uh, recomandările pentru Parlamentul European, Parlamentul European care reprezintă interese naționale, uh, personale, economice și așa mai departe. Vă rog, recomandările dumneavoastră. Cine dorește să răspundă? Domnul Benson. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu sunt sigur dacă noi putem să formulăm recomandări politice. Pentru noi, investigarea unui uh, caz de acest gen ne-a demonstrat că este foarte problematic să înțelegi diferit, diferitele niveluri a proprietarilor uh, reali a acestor uh, companii. Deci secretul care învăluie aceste tipuri de companii și proprietarilor reali este o, o problemă majoră pentru noi. O altă problemă se referă la diferitele jurisdicții. În acest caz este o imensă bancă daneză supravegheată în Copenhaga de autoritățile daneze cu o filială din Eston- Estonia supravegată de autoritățile estone. Se pare că pe parcursul Uh, anil, anilor, autoritățile daneze au comunicat cu cele din Estonia, însă nu există și probleme din punctul de vedere al competențelor. Cine ar trebui, uh, ar trebui să se comunice mai bine, pentru că anumite elemente s-au pierdut undeva deasupra Mării Baltice între, în această comunicare între autoritățile daneze și cele uh, din Estonia. Deci, din punct de vedere politic, am observat că există anumite probleme legate de diferitele jurisdicții. Domnul Dolan. Mulțumesc. Înțeleg, uh, știu, cunosc cazul uh, din, uh, din Parlamentul European amintit și nu ar trebui să dăm impresia că Parlamentul European s-ar afla în epicentrul acestor uh, uh acuzații. Însă rămâne întrebarea uh, legată de cum se uh, apără orice parlament în fața unor asemenea pericole, cum își păstrează integritatea și în Europa, în, în cazul in, uh, inter, intermediarilor, au, autoreglementarea are în continuare uh, rolul cel mai important. Deci, din punctul nostru de vedere, cred că ar trebui să Uh, acceptăm tendința care se manifestă, de exemplu, în Franța, dar și în alte state, de a avea um, organisme um, independente care să supravegheze integritatea parlamentarilor. Poate Parlamentul European ar putea să reflecte și la această posibilitate. Și o ultimă precizare. Cred că este ceva care va deveni tot, tot mai important, pentru că uh, în urma acestor uh, revelații, înțelegem că instituțiile noastre democratice sunt atacate în mod sistematic de guverne uh, străine pentru a le submina uh, integritatea, deci trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Domnul președinte, încrederea mea, încrederea mea în mecanismele de autoapărare a instituțiilor democratice este în continuare una puternică și trebuie să vedem însă ce se întâmplă cu aceste grupuri ale prietenilor diferitelor state sau regiuni. Pentru că grupurile respective, spre deosebire de delegațiile europarlamentare pentru relațiile cu anumite state și regiuni, sunt finanțate uh, direct de uh, statele respective. Deci, din acest punct de vedere, cadrul de reglementare ar trebui să fie mai strict. Uh, David Coburn, apoi uh, Darius Rosati, dacă mai are vreo întrebare. David. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ați văzut, în Regatul Unit, costurile înființării unor societăți sunt foarte reduse. Două lire sterline. Și de ce nu? Este un lucru foarte bun. În uh, Regatul Unit discutăm despre capitalismul democratic. Încurajăm uh, oamenii să-și înființeze o societate comercială, indiferent de originea lor umilă sau de fondurile reduse de care uh, dispun, pentru că astfel ajungem la o economie mai democrată și mai dinamică. Sunt create mai multe locuri de muncă și văd că unii râd. Aici sunt cei uh, care vin din, uh, econ, din state cu economii uh, distruse. Cu cât costurile sunt uh, mai mari pentru înființarea unei societăți comerciale, cu atât oameni simpli, mai puțin oameni simpli vor uh, înființa uh, societăți comerciale, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Franța, ceea ce explică de ce mulți uh, depind de ajutoarele directe sau indirecte pe care le primesc din Franța. Este explicație pentru de ce Franța este mai puțin uh, democratică. Dacă uh, depinzi de stat pentru a supraviețui, trebuie să respecti regulile. Nu poți să nu fii de acord uh, Uh, cu statul. Cam 60% din uh, francez depind direct de statul francez. În Regatul Unit, afacerile sunt, uh, societățile comerciale private sunt încurajate. Nu suntem atât de paranoici ca Uniunea Europeană și ne legăm de o liră sau un euro în, în, în plus. Este îngrozitor faptul că politicienii sunt mituiți. Dacă acest lucru se întâmplă, politici, politicienii trebuie să fie um, pedepsiți. Însă Regatul Unit, uh, jurnaliștii, avem o presă foarte puternică care se ocupă de această problemă. Domnul președinte, vă rog să vă încheiați această declarație. Bine, nu este vorba de o declarație. Doream să răspund celor uh, afirmate uh, acum care dădeau vâna pe, pe economia liberă. Vă mulțumesc pentru această declarație. Nu cred că este nevoie de vreun răspuns. Darius Rozati nu mai dorește să intervină. Atunci dau cuvântul uh, uh, invitațiilor noștri pentru declarațiile finale. Nu. Domnul Cofod, raportorul ultimul. Două minute mai avem la dispoziție. Domnule președinte, doream să spun, să spun că impresia mea este că am văzut doar vârful icebergului și, și că există alte uh, scheme posibile de spălare de bani și Parlamentul European în aceste condiții trebuie să expună, să discute toate acestea, să examineze aceste cazuri, ceea ce vom face noi în comisia noastră. De asemenea, domnule Coburn, îmi pare rău pentru acest comentariu Uh, ce susțineți și propuneți dumneavoastră ar fi ca fiecare cetățean să aibă propria schemă de spălare de bani, ar uh, submina întregul sistem democratic. De ce nu? Nu. Cred că acest subiect trebuie tratat cu toată seriozitatea. Uh, ce am auzit astăzi sunt lucruri grave. Spălare, spălarea de bani poate duce la corupție și așa mai departe. Sunt cazuri pe care trebuie să le examinăm. Este obligația noastră în calitate de reprezentanți ai cetățenilor. Uh, doar ce ne-am început activitatea, însă vă asigur că o să o continuăm. Vă mulțumesc, domnul președinte. În această dimineață, în reuniunea coordonatorilor, am discutat despre ce preconizăm să facem, să recomandăm Parlamentului ca activitatea uh, în acest domeniu să fie continuată. Domnule Dolan, un minut. Dacă mai doriți să spuneți ceva. Eu, perhaps I can be even shorter than a minute. Da, poate nu o să am nevoie de chiar, chiar de un minut. Deficiențele din sistem sunt evidente și trebuie să înțelegem că multe din sol- soluții sunt posibile uh, și rolul Parlamentului European este unul important. Am discutat despre încheierea iminentă a, a uh, revizuirii cadrului de reglementare pentru combaterea uh, spălării banilor și este important să se insiste asupra normelor privind uh, proprietarii reali, situația uh, persoanelor poli, expuse din punct de vedere politic și să se exercită presiune asupra statelor membre din acest punct de vedere și să sperăm că Parlamentul European își asumă responsabilitatea care revine în acest punct de vedere. Doamna Jung, nu avem niciun fel de remarcă finală, însă Uh, stăm la dispoziția tuturor celor care au întrebări uh, uh, suplimentare din partea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri. Faptul că nu atât de mulți colegi au fost prezenți este ușor de explicat. În comisia ITRE um, au, a avut loc un, un vot. Aș dori să vă mulțumesc tuturor și ne revenim. Ne revedem la ora 15 când vom discuta uh, Paradise uh, Papers. Mulțumesc, s-a încheiat, uh, s-a încheiat ședința. Domnul președinte, mulțumesc și interpreților. Mulțumim și noi.